is here on behalf of the socialists. Good morning, colleagues. I suggest we start because yesterday during the afternoon debate there was Reluăm dezbaterea, iar ieri după amiază am avut un subiect pe ordinea de zi care nu a fost discutat. Este vorba despre viitorul relațiilor ACP-Uniunea Europeană după 2020. Ca atare vă propun să discutăm întâi acest subiect și după aceea să urmărim în continuare punctele de pe ordinea de zi așa cum au fost adoptate. După aceea urmează subiectul legat de exonerarea de vize pentru anumite eh, state în momentul în care cetățenii traversează granițele. Discutăm întâi proiectul de aviz pregătit de domnul Cozu Permui privind relațiile ACP Uniunea Europeană după 2020. Vă amintesc că acordul de la Cotonou între statele ACP Uniunea Europeană se uh, încheie în anul 2020 și există 79 de state ACP cu care avem un dialog inclusiv uh, pe teme economice. Uh, au avut loc schimbări globale cu uh, implicații pentru multe din statele ACP și merită să discutăm dacă etapa post-Cotonou um, va avea um, alte consecințe unele uh, care pot fi importante nu doar pentru ACP, dar uh, un, altele și pentru uh, Uniunea Europeană și Serviciul de Acțiune Externă. Uh, deci există un raport de inițiativă care a fost elaborat în cadrul Comisiei DV. Domnul Cuso nu poate să participe la uh, discutarea avizului. Doamna Lăzing va discuta cu noi uh, propunerea făcută de domnul Cuso. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, domnul Cuso, autorul uh, avizului, nu poate să participe pentru că um, este uh, ocupat cu uh, anumite acțiuni care se desfășoară în Spania. Este vorba despre continuarea relațiilor între Uniunea Europeană și statele ACP, care să se uh, bazeze pe uh, un nou fundament, de asemenea uh, pe un parteneriat echitabil, dar parteneriat care să permită și atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului și să respecte și drepturile omului efectele negative ale unor acorduri de asociare asupra economiilor din uh, anumite state ACP um, au fost evidente. Tocmai de aceea este nevoie de o restructurare a acestui parteneriat și o observație personală pe care o susține de altfel și domnul uh, Brock și a spus-o în declarații pentru televiziunile germane. Parteneriatul trebuie să se bazeze pe capacitatea fiecărei țări, dar să protejeze în același timp dezvoltarea economiei țărilor respective, să nu fie exploatate peste măsură resursele naturale metați ale acestor țări. De asemenea, să nu existe un amestec în politica internă a statelor ACP. Trebuie să înceteze politica neocolonială. Acest aviz solicită de de asemenea uh, retragerea tuturor uh, bazelor militare străine din statele ACP, pentru că uh, trebuie să fie un instrument care să garanteze că toate întreprinderile care acționează în aceste țări respectă drepturile omului, că nu sunt exploatați lucrătorii, că nu se dezvoltă noi forme de sclavagism și de fluxuri comerciale ilegale. De asemenea, ca și grupul de lucru al ONU, susținem restructurarea datoriilor de stat. Statele membre ACP trebuie să-și reanalizeze din acest punct de vedere datoriile de stat. Acest aviz solicită ca statele ACP să poată să solicite despăgubiri pentru exploatarea de către concernele străine. Pentru că, de fapt, relația dintre statele ACP și Uniunea Europeană trebuie să fie un parteneriat echitabil care ține seama de interesele acestei regiuni și nu de interesele unor oligarhi transnaționale. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, stimată colegă Lözing. Aș da cuvântul acum din partea grupului PPE domnului Preda, pentru că doamna Gabriel nu este prezentă, raportarea din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Raportoare este doamna Maria Gabriel din partea grupului PPE și ne-a uh, trimis punctul de vedere. Îi voi da citire. Proiectul de aviz nu este complet, este foarte ideologizat și nu are în centrul atenției uh, ceea ce este miza relațiilor dintre Uniunea Europeană și statele ACP. Trebuie să ne gândim care este valoarea adăugată a unui parteneriat uh, de tipul acordului de la Cotonou. Trebuie să spunem uh, că am adoptat recent în cadrul Comisiei DEVE document privind coerența politicii uh, în uh, folosul dezvoltării. Vă amintesc de altfel că la plenara precedentă am avut o dezbatere pe această temă la Strasburg. Doamna Gabriel insistă asupra stimulării uh, obiectivelor durabile până în anul 2030, care urmează să fie atinse și, de asemenea, trebuie încheiat și reînnoit acest parteneriat politic. De asemenea, este important, spune doamna Gabriel, să vorbim despre dimensiunea de securitate a acestui parteneriat, inclusiv a securității pentru dezvoltare și pentru menținerea păcii și a facilității uh, pentru uh, pace în Africa. De asemenea, este nevoie de o activitate de reflexie din acest punct de vedere, pentru că în avizul care a fost prezentat, acest aspect uh, nu este prezent. În numele grupului PPE, raportoarea consideră că în avizul uh, prezentat, uh, elaborat de domnul Cuso Permoi, nu se meditează asupra dialogului politic care este necesar se face trimitere la articolul 8 și 96, eh, este nevoie ca această regiune să fie cuprinsă într-un proces de revizuire a parteneriatului. Acesta ar fi pe scurt esența eh, avizului din partea grupului PP. Mulțumesc, Cristian. Îi dau cuvântul colegului nostru, Zala, din partea grupului PPE. Mulțumesc, stimați colegi. Apreciez ambiția raportorului de a insista asupra unei anumite perspective eh, legate de acest subiect, dar rolul AFET este să ia Uh, atitudine din punct de vedere al politicii externe, nu al economiei globale. Și cred că Sigur, uh, aceasta poate fi valoarea adăugată pe care comisia noastră o poate aduce. Politica de dezvoltare economică și perspectiva, cred că, sunt bine tratate în uh, proiectul de raport al comisiei DEVE și trebuie să ne concentrăm poziția noastră pe interesele strategice vis-a-vis de statele membre ale spațiului ACP și uh, să ne străduim să existe condiții de uh, funcționare a parteneriatului, nu doar din perspectivă economică, ci și din perspectivă politică. Deci uh, avizul Uh, uh, poate, uh, sigur, să aibă prevederi legate de critici la adresa unei politici de tip neocolonial. Și noi vom înainta amendamente din partea grupului ESHID și sper să putem ajunge la amendamente de compromis solide în final. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc colegului Zala Constat că nimeni nu dorește să mai intervină. Asta înseamnă că ceilalți raportori din umbră poate nu sunt uh, prezenți. Ba da, există totuși dorința de intervenție din partea uh, doamnei Teocaros. Interesele Uniunii Europene, sigur că trebuie să fie protejate, dar trebuie să avem în vedere și aspectele de securitate, de asemenea problema legată de migrație. Sunt subiecte importante și mai ales atunci când vorbim de anumite tendințe neocolonialiste, este important să avem în vedere aceste aspecte. Dar nu se poate uh, realiza un echilibru doar uh, stimulând dezvoltarea statelor din uh, spațiul ACP. Eh, pentru că spuneam, eh, dezvoltarea economică poate că nu este eh, o prioritate a politicilor specifice Comisiei AFET. Este nevoie și de dialog politic, de colaborare cu cetățenii și, de asemenea, de eforturi de combatere a fenomenelor de corupție. Educația, de asemenea, este foarte importantă. Educația, transportul sunt probleme decisive pentru ca uh, populațiile acestor țări să aibă uh, capacitatea să se dezvolte. Combaterea sărăciei, combaterea foametei sunt elemente decisive pentru aceste regiuni. Și sigur că aceste lucruri figurează în foarte multe din rapoartele elaborate de Comisia DEVE și de alte comisii parlamentare, dar măsurile necesare pentru transpunerea în practică nu au fost încă întreprinse. Asupra acestui aspect trebuie să insistăm. Mulțumesc, doamnă Teocaru, și cred că în felul acesta am încheiat uh, dezbaterea pe marginea acestui aviz. Cred că doamna Lözing a insistat asupra elementelor esențiale Termenul limit de înaintare a amendamentelor uh, este mâine, deci toți cei care doresc să aibă o contribuție la avizul comisiei noastre trebuie să înainteze amendamentele până mâine la ora prânzului. Încheiem dezbaterea pe marginea acestui punct pe ordinea de zi și trecem la punctul următor exonerarea de obligativitatea vizelor pentru Ucraina. Este vorba despre o continuare a unei dezbateri pe care am avut-o și ieri, când am vorbit despre o propunere asemănătoare pentru Georgia. Raportorul pentru opinie este colegul nostru Iacek Cyrus Volski. Sunteți conștienți că dialogul pentru liberalizarea vizelor pentru Ucraina a fost declanșat în anul 2012. Comisia a emis un raport privind implementarea pentru Georgia recent, după aceea s-a elaborat planul de acțiune pentru exonerarea de obligativitatea vizelor până în decembrie 2015. Există un proces de negociere care funcționează în paralel pentru cele două țări, inclusiv la nivelul Consiliului și în cadrul Coreper noi, ca membri ai Parlamentului, încercăm să structurăm dezbaterea care să se bazeze pe meritele individuale ale fiecarei țări. Georgia, Ucraina, Turcia, Kosovo au formulat asemenea solicitări. Maria Gabriel este uh, responsabilă în Comisia Libe de acest subiect. Există și un mecanism de suspendare despre care se vorbește. Deci, cred că în explicațiile pe marginea proiectului de raport se găsesc prevederile. Cine dorește să intervină, vă rog să uh, se înscrie la cuvânt. Dar înainte de toate îi dau cuvântul Iațec. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte important să ne ocupăm de aspectul liberalizării vizelor. Este evident că e o chestiune de politică externă. Deci, uh, în observațiile mele, voi uh, face un apel și la conducerea Comisiei AFET, domnule președinte. Deci fac apel la conducerea Comisiei AFET și la biroul lărgit să modifice regulile de procedură din Parlamentul European pentru ca liberalizarea vizelor să uh, poată fi tratată și de către noi, pentru că este uh, uh, o chestiune care nu uh, poate fi tratată doar de comisia noastră, care analizează mai degrabă aspecte tehnice, să existe pașapoarte biometrice, amprentare sau alte cerințe. Da, um, sigur că noi trebuie să uh, colaborăm cu Comisia Libe, dar acum mă refer strict la cazul Ucrainei. Nu cunosc alte state europene care uh, ar fi dispuse să plătească un asemenea preț al sângelui uh, pentru opțiunea europeană. Ucrainienii s-au arătat foarte hotărâți din acest punct de vedere în contextul unui război uh, și unei mari ostilități dinspre uh, Rusia vis-a-vis -vis de Ucraina. Deci este datoria noastră să permitem cetățenilor ucrainei să călătorească liber în Uniunea Europeană, să recunoaștem tot ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, să recunoaștem ceea ce s-a întâmplat pe Euromaidan. Ucraina a înregistrat progrese în ce privește implementarea planului de acțiune pentru liberalizarea vizelor, cum în două rânduri Comisia Europeană a fost uh, obligată să recunoască. Din acest motiv și ținând seama că a îndeplinit toate criteriile, reperele acestui plan de acțiune și că meritele uh, din punct de vedere politic uh, Uh, uh, au, există, trebuie să uh, acordăm Ucrainei exonerarea de obligativitatea vizelor cât mai repede cu putință să nu existe întârziere. Iar în ce privește acel mecanism de suspendare, emergency break, în relația cu Turcia, nu cred că este cazul să vorbim, pentru că Ucraina a făcut tot ceea ce ținea de uh, responsabilitățile sale. Uh, rămâne credincioasă valorilor democratice din Europa. Și uh, uh, asta, de pildă, nu putem spune, cel puțin în Polonia aceasta este poziția vis-a-vis -vis de Georgia. Ucraina uh, respectă standardele europene, merită liberalizarea vizelor. În același timp este important să spunem că procesul reformelor trebuie continuat, mai ales în, două domenii, combaterea corupției și legislația statului de drept. Din aceste motive ar fi bine să uh, avem uh, o influență asupra uh, procesului de reforme din Ucraina, să stabilim un mecanism de monitorizare pentru a avea garanția că reformele sunt continuate pentru că uh, uh, această uh, suspendare, care este un fel de sabia lui Demo Damocles asupra uh, programului de liberalizare a vizelor, uh, trebuie să înceteze. Trebuie să creăm un uh, mecanism care să garanteze că nu se uh, fac pași înapoi, că se continuă pe calea cea bună. Iar uh, mecanismul de monitorizare poate fi uh, parte a politicii noastre Eh, de vecinătate, să nu eh, amânăm eh, liberalizarea vizelor, dar să continuăm cu monitorizarea. Efortul Ucrainei este fără precedent doar monitorizarea, nu doar recompensarea eforturilor sunt importante. Este nevoie și de încurajare în lupta împotriva corupției și uh, trebuie să poată să funcționeze noul oficiu al uh, procurorului uh, general și uh, să uh, fie implementate toate regulile statului de drept această uh, sarcină încă nu a fost îndeplinită, deci noi acordând liberalizarea vizelor, trebuie să creăm și stimulentele pentru ca eforturile de reformă să poată fi continuate și să se atingă obiectivele politice. De asemenea, cetățenii Ucrainei trebuie să înțeleagă acest gest ca fiind un gest simbolic și de susținere pentru lupta lor curajoasă liberalizarea vizelor uh, pentru Ucraina nu trebuie să uh, sufere um, de mecanisme de suspendare ca cele pe care le avem în vedere vis-a-vis -vis de Turcia. Deci ar trebui să acordăm liberalizarea vizelor cât mai repede cu putință, fără nicio întârziere și în clipa de față. Subiectul este pe, marginea, pe masa de lucru a Consiliului. Mulțumesc domnului Sares Volski și aș da cuvântul doamnei Sandra Calniete din partea EPP. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă alătur tuturor celor care consideră că regimul de liberalizare a vizelor este unul dintre cele mai importante stimulente pentru ca reformele să continue în Ucraina. S-ar putea să fie chiar stimulentul cheie în momentul de față. Ucrainienii, fără îndoială, merită acest lucru și autoritățile au făcut uh, tot ce le stat în putere pentru a îndeplini cerințele tehnice și juridice și nu prezintă provocări din perspectiva migrației către Uniunea Europeană. Au implementat o serie de reforme politice extrem de importante, ceea ce este o dovadă a hotărârilor și trebuie să constatăm că nicio altă țară din Uniunea Europeană n-ar putea să implementeze niște reforme atât de nepopulare, cum s-a întâmplat cu cele implementate de guvernul din Ucraina. Întârzierea acordării liberalizării vizelor, datorită unor considerente politice, ar fi o lovitură semnificativă pentru forțele pro-europene, nu doar în Ucraina și Georgia, ci și în toate țările din parteneriatul de est pentru că n-ar face decât să ne submineze credibilitatea. Nu trebuie să lăsăm impresia că Uniunea Europeană folosește chestiunea vizelor pentru a face presiune asupra guvernului în, în ceea ce privește relația lor cu Rusia. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gomes, acum. Sunt în totalitate de acord cu colegii care au intervenit înaintea mea și anume că Ucraina trebuie să fie analizată pe baza eforturilor sale și realizărilor sale în ceea ce privește condițiile stabilite pentru liberalizarea vizelor. Tocmai am fost în Ucraina în weekendul acesta și Împreună cu Sophie Inver și Rebecca Harms am participat la marșul Gay Pride și pot să vă spun că lucrurile au decurs foarte bine. Eu personal n-am fost la o demonstrație la care să fi participat un număr așa de mare de polițiști de partea demonstratorilor. Și acest lucru a fost un semn important că autoritățile din Ucraina aplică libertățile și drepturile de bază și oferă drepturi egale oamenilor cu din comunitatea LGBT respectând într-adevăr cerințele care vin din partea Europei. Lucrurile au mers foarte bine și împreună cu Rebecca Harms am stabilit o serie de contacte cu reprezentanții drepturilor omului. Sigur că lucrurile trebuie îmbunătățite acolo în special în ceea ce privește drepturile oamenilor din închisori în regiunea Donbass. Mă refer la cei care sunt închiși de către forțe nu controlate de ruși, dar oameni care au legătură cu autoritățile din Ucraina. Cu toate acestea, progresele înregistrate sunt uluitoare față de uh, momentul Maidan. Este uluitoare dorința și deschiderea spre reformă și nu am face decât să uh, dăunăm valorilor europene dacă nu am răsplăti Ucraina pentru ce a realizat. Și, într-adevăr, situația Turciei nu e un motiv pentru a întârzia lucrurile. Din potrivă, este un motiv pentru a grăbi procesul cu Ucraina, pentru a, lăsa că, pentru a arăta că îi răsplătim pe cei care sunt pe calea cea bună și nu refuză să facă față cu obstacolele și barierele cu care se confruntă, cum e cazul Turciei și respectarea criteriilor de la Copenhaga. Mulțumesc! Mulțumesc! Mă Demez, acum în numele CER, în calitate de raportor din umbră. Da, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este o poziție cu care sunt de acord. Nu o să repet ce s-a spus, o să am o intervenție concisă. Grupul nostru ECR este de acord cu această derogare pentru liberalizarea vizelor acordată Ucrainei. Aceste lucruri au fost propuse în 2010, deci iată au trecut șase ani și între timp am avut o, au avut o revoluție, Maidan, uh, reforme consistente care au fost introduse destul de rapid. Există o adevărată revoluție, alegeri democratice ceea ce ne arată că poporul ucrainian și-a ales viitorul european. Și dacă dorim ca acordul de asociere și uh, memorandumul să se bucure de succes, trebuie să eliminăm barierele în calea acestui proces. Ar fi un prim gest foarte concret față de o populație care face eforturi în continuare și care foarte clar își arată um, alegerea sa pentru Europa. Este un popor care și-a luat destinul în mâini în ciuda marilor vecini uh, din Est amenințători în Parlament sau Consiliu s-ar putea să ni se spună că nu e contextul bun, că acest dosar este legat de alte dosare. Ei bine, fiecare dosar, fiecare țară trebuie să fie judecată pe propriile sale merite, indiferent de ce se întâmplă cu restul dosarelor. Și cred că după șase ani e momentul să transmitem un semnal clar ucrainienilor și să le dăm ceea ce e dreptul lor de altfel. Trebuie să luptăm împotriva corupției, pentru democrație, statul de drept, drepturile omului. Trebuie să continuăm aceste eforturi, este clar. Inclusiv pentru respectarea tuturor celorlalte criterii. Deci eforturile trebuie să continue și țara e pe calea cea bună. Mulțumesc, domnul Austreviciu, raportor din umbră în numele ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Astăzi discutăm un subiect uh, care ilustrează perfect acordul nostru de asociere cu Ucraina. Rezultate au fost obținute, există inițiative pentru reformă, încurajări pentru schimbare și pentru viitoare schimbări structurale. Avem toate motivele să ne declarăm mulțumiți, dat fiind că în doi ani schimbările s-au produs și încă într-o împrejurări foarte complicate. Sunt de acord cu colegii care au intervenit înaintea mea și sublinie și eu că Ucraina merită o recunoaștere specială pentru că reformele respective au avut loc practic în stare de război. Agresiuni, anexare, și situații economice destul de dure. În ciuda tuturor acestor lucruri, există o voință puternică de reformă a Ucrainei și de schimbare și acele realizări din domeniul liberalizării vizelor reflectă o serie de schimbări la nivel sectorial. Acest lucru trebuie să fie recunoscut de noi ca atare și uh, recunoașterea trebuie să fie personalizată. Sunt în totalitate de acord cu cei care sunt de părere că abordarea aceasta la pachet nu e de acceptat. Trebuie să evaluăm realizările fiecărei țări în parte. Dragi colegi, cred că trebuie să ne asigurăm că mecanismul de suspendare care a fost modificat de comisie și uh, aprobat de Consiliu este de neevitat în împrejurările actuale. Nu pentru a-i sprijini pe cei care se opun liberalizării vizelor, pentru că dacă Uniunea Europeană încă mai crede în capacitatea și atractivitatea sa, trebuie să creștem numărul de cetățeni care intră în Uniunea Europeană fără vize. Dar mecanismul acesta de suspendare eh, trebuie să se aplice celor care nu îndeplinesc cerințele și cerințele pentru liberalizarea vizelor sunt foarte stricte, de aceea nu văd care sunt riscurile dacă țările respectă cerințele și dacă îndeplinesc toate obiectivele fără probleme. De aceea, felicit Ucraina pentru reformele în domeniul poliției, sistemului judiciar, care de curând a mai evoluat și prin acordul nostru nu facem decât să ne dovedim încrederea în viitorul acestei țări. Ucraina are nevoie de sprijinul nostru și va avea nevoie de acest sprijin în următorii ani, pentru că situația nu este una ușoară și cred că trebuie să ne demonstrăm solidaritatea cu Ucraina acum. Mulțumesc! Mulțumesc, Petras! Domnul Mi chiar acum cuvântul. Sigur că, ca un liberal, mă opun nu mă opun liberalizării, dar aș vrea să atrag atenția asupra două aspecte. Este în interesul Rusiei să dăm vizele, liberalizarea vizelor Ucrainei, astfel încât cei care sunt provezi să plece și Ucraina să rămână în mâinile celor care sunt pentru Rusia. Mafia ucraineană sau serviciile secrete, uneori același lucru, sunt foarte bune la aceste structuri, sunt foarte bine la falsificarea documentelor, mașini de poliție și așa mai departe. Prin urmare, dacă aplicăm o liberalizare totală, în 2 ani s-ar putea să avem 50, 60, 70 de milioane de ucrainieni, nu 40. As creative as always. Uh, now... Da, într-adevăr, un inovator ca de fiecare dată. Domnul Ștetin are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri am discutat despre chestiunea vizelor pentru Georgia și astăzi despre Ucraina. Aș vrea să vă atrag atenția asupra diferenței între cele două țări. Georgia și enclavele ocupate Osetia și Abhazia reprezintă două noi conflicte înghețate. Însă Ucraina este în război cu 10.000 de morți. Avem un milion și jumătate de persoane strămutate intern. Tiraspol, Donbass în nord, sunt locuri unde tinerii își pierd viața și știu că au nevoie de sprijin psihologic, printre altele. În mai, m-am alăturat domnului Schwarzenberg, fost ministru de externe ale, al Republicii Cehe și ne-am întâlnit cu domnul Jambritski în Donbass, care a și-a părăsit uh, datorită rușilor biroul și doar faptul că doi politicieni europeni au fost prezenți acolo a reprezentat o încurajare importantă pentru oameni, pentru că oamenii de acolo au nevoie de orice sprijin le putem oferi. Și cred că acordarea sau liberalizarea vizelor pentru ucrainieni este un lucru pe care îl datorăm acestor oameni, oameni care luptă pentru propria libertate. Mulțumesc, Iaromir. Îmi cer scuze, eh, vorbeam despre raportorul fictiv pentru grupul socialist, n-am menționat acest lucru pentru că nu aveam aceste informații. Tonino, acum. Mulțumesc. Procesul liberalizării vizelor a început, din păcate, în niște condiții diferite de ambele părți. Pe 22 noiembrie 2010, Comisia a prezentat un plan de acțiune în ceea ce privește liberalizarea regimului vizelor. O serie de măsuri precise au fost structurate în patru categorii în vederea armonizării cadrului legislativ și asigurării unei implementări durabile. Între timp, legislația a fost implementată și așteptăm o implementare mai convingătoare. Pe lângă tot acest proces, cu criteriile și termenele sale, trebuie să avem în vedere pe cetățenii ucrainieni care suferă cel mai mult de pe urma acestei situații și de pe urma mișcărilor și agitațiilor interne. Această liberalizare a vizelor ne dă ocazia să le transmitem încă o dată un semnal de sprijin puternic uh, de care beneficiază din partea UE. De aceea mă alătur tezei raportorului și anume să susținem o derogare cât mai rapidă posibilă pentru vizele pentru ucrainieni. Semnul acesta n-ar reprezenta o ignorare a dorinței cetățenilor noștri, căci un regim de liberalizare a vizelor poate să fie suspendat oricând. Dacă constatăm o um, oboseală a liberalizării, trebuie să acționăm, nu trebuie să uh, ne culcăm pe ureche în ceea ce privește sprijinul pe care îl acordăm ucrainienilor. Mulțumesc! Edward. Mulțumesc. Un singur lucru vreau să mă alătur celor care sprijină această idee, cam în aceeași direcție cu domnul raportor Volski. Cred că ideea centrală a discuției ne arată că există un mare sprijin în această direcție și ce aș vrea să vă rog pe toți, este să facem tot ce putem în momentul de față pentru ca lucrurile să se concretizeze, fără să mai amânăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai vrea cineva să intervină? Dacă nu îmi dau mie cuvântul, într-o capacitate diferită, în calitate de șef al delegației pentru Ucraina, pentru a sublinia anumite aspecte. Sunt în totalitate de acord, trebuie să abordăm chestiunea liberalizării vizelor pentru Ucraina din punct de vedere strategic. Mă duc acolo cam la două luni. Mâine, joi, vineri voi fi acolo, voi, face, voi ține mai multe discursuri publice în fața studenților, experților și parlamentarilor din Ucraina și vă pot spune că simt deja frustrarea lor față de lentoarea noastră. Nu e corect și nu este credibil acțiunea noastră lentă. Nici măcar dacă avem îndoieli, da sau nu, nu contează, ci lentoarea. Lentoarea deja face rău imaginii proiectului european într-o țară care a fost victima Rusiei. Avem o responsabilitate morală și politică din acel punct de vedere. Vă pot spune de asemenea că trebuie să dăm dovadă de unitate în Parlament. Fie că facem parte din uh, Comisia de Afaceri Externe sau din Comisia Libe. Reprezentăm cu toții o singură instituție și trebuie să acționăm pe acest subiect ca atare. Avem o dezbatere similară și în Consiliu. fie că vin din partea justiției afaceri interne sau afaceri externe. Abordarea trebuie să fie similară. Subiectul este unul foarte important și va avea consecințe pe termen lung. Mecanismul de suspendare uh, este abordat într-o discuție care are impact asupra deciziilor luate în fiecare țară. Știm acest lucru, colegii din Ucraina știu acest lucru și de aceea cinci dintre ei uh, vor participa la reuniune săptămâna viitoare. Vă invit pe toți pentru că este o reuniune deschisă. Cine vrea să vină și să-i audă pe colegii din Ucraina prezentându-ne propriul lor punct de vedere și de ce cred că comisarul Han și comisia a spus că au fost îndeplinite condițiile și totuși nu se întâmplă nimic. Dar asta n-a necesitat uh, o zi de analiză, ci un timp îndelungat în care au fost analizate criteriile, condiționalitățile care depășesc cu mult limitele dosarului pentru liberalizarea vizelor. Un aspect care n-a fost menționat în dezbaterea de astăzi și care ar trebui menționat este faptul că în Ucraina astăzi există 1,5 milioane persoane strămutate intern. 1,5. Mai mult decât întregul flux migratoriu cu care ne-am confruntat din zona Mediteranei anul trecut și anul acesta. Aceste lucruri trebuie să fie avute în vedere. Asta înseamnă că Ucraina și-a demonstrat capacitatea de a absorbi persoanele care au trebuit să se refugieze din teritoriile temporal ocupate Donetsk, Criv și Crimea. Și de aceea, credibilitatea instituțiilor noastre este în joc acum și trebuie să comunicăm cu colegii libe prin grupurile politice și aici mă bazez pe dumneavoastră să vorbiți cu colegii de grup din libe pentru a da dovadă de acțiune unitară Maidan e deja în urmă, cu peste 2 ani, așteptările sunt ridicate, acordul de asociere s-a lovit de o barieră cu referendumul neerlandez, vom pune o dezbate, o dezbatere pe acest subiect pe ordinea de zi, referitoare la prelungirea sancțiunilor, dar în oricum, regimul acesta de liberalizare a vizelor are un rol extrem de important și de aceea e bine să ne arătăm la înălțimea așteptărilor politice ca instituție și ca politicieni aleși liberi în Europa. Prin urmare, sprijinind poziția raportorului, îmi exprim dorința ca și colegii din Libe să fie la fel de eficienți la pregătirea raportului și introducerea lui pe ordinea de zi. Haideți să ne folosim influența noastră în totalitate pentru a transmite un mesaj similar de responsabilitate statelor membre din Consiliu, pentru că aceasta este o procedură în codecizie. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Iațec, dacă vrei să rezumi, înainte să trecem mai departe la un alt uh, aviz al tău, te rog. Well, I, I totally endorse. Sunt uh, complet de acord cu concluziile formulate de tine în dubla ta calitate de președinte și ca președinte al delegației pentru Ucraina în același timp. Vreau doar să adaug că sper că vom avea unanimitate în a solicita o acordarea imediată a facilitării vizelor pentru Ucraina. Lucrurile merg în paralel la Consiliu, deci nu ține doar de noi să ne influențăm uh, co colegii uh, din celelalte comisii unde există poate altă atitudine, ci depinde foarte mult și de guvernele statelor membre. Și de aceea trebuie să le spunem guvernelor de acasă, indiferent dacă suntem la putere sau în opoziție, cât de importantă este acordarea acestor facilități de călătorie pentru Ucraina. Asta ținând cont și de complexitatea, între ghilimele de rigoare, ale aranjamentului cu Turcia. Ucraina, cauza Ucrainei uh, ar fi pierdută dacă nu acționăm. Cred că nu se impune să facem doar ceea ce propui tu, ci să formulăm o solicitare către liderii grupurilor noastre și către președintele Parlamentului pentru a avea o atitudine clară și vocală, pentru a ne adăuga vocea în discuțiile care vor avea loc și la nivelul Consiliului. Deci nu doar o adresă din partea comisiei noastre, ci o adresă de la nivelele cele mai înalte ale Parlamentului nostru și de asemenea utilizarea influenței noastre acasă. Și de asemenea să creăm și o atitudine la nivelul um, opiniei publice, astfel încât uh, să se creeze această percepție a unei amânări costisitoare în cazul Ucrainei. Acest lucru ar trebui să întărească mesajul nostru. Mulțumesc, domnule Sarius Volski. Aș dori să-i informez pe colegi că președintele Schulz a primit o adresă din partea președintelui Ferhan Rada și sperăm că solicitarea va fi tratată de urgență. Iar acum, iată, uh, un reprezentant al Comisiei dorește să intervină din partea Direcției Generale pentru Interne. Vis-a-vis de această propunere de liberalizare a vizelor pentru Ucraina, aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru susținerea pe care ați exprimat-o astăzi pentru această propunere. Aș dori să confirm că grupul de lucru uh, în materie de vize de la nivelul Consiliului, care va începe reuniunea în 30 de minute, va discuta aceste propuneri de liberalizare a vizelor pe fiecare țară separat. Vrem să propunem un mecanism de monitorizare a respectării Ucrainei uh, a criteriilor uh, care țin de statul de drept și lupte împotriva corupției și după acordarea facilitării vizelor pentru Ucraina. Raportorul leagă acest lucru cu propunerea legată de mecanismul de suspendare a liberalizării vizelor, așa cum se va discuta și în Comisia Libe mâine, unde domnul Diaz de Mera este raportor. Suntem de acord că această acordare a unui uh, regim uh, liber de vize pentru cetățenii ucrainieni nu ar trebui amânat și că trebuie să intre în discuție și adoptat cât de curând posibil, dat fiind faptul că toate condițiile impuse Ucrainei pentru acordarea acestei liberalizări au fost îndeplinite. Vă mulțumesc, îmi cer scuze că nu am uh, remarcat prezența dumneavoastră în sală înainte. Acum știm că um, există mai mulți reprezentanți ai Comisiei în sală. Mulțumesc încă o dată pentru contribuția dumneavoastră la discuția noastră. Acum, dragi colegi, aș dori să vă reamintesc că termenul de depunere al amendamentelor pe marginea acestui aviz este 21 iunie, deci cei dintre dumneavoastră care doresc să îl îmbogățească cu sugestiile uh, proprii o pot face. Acum vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume măsuri pentru a garanta securitatea aprovizionării cu gaze. Comisia responsabilă pe fond este Comisia ITRE, iar avizul din partea Comisiei noastre este redactat uh, și în acest uh, caz de domnul Iacek Sarius Volski. Ați primit informațiile aferente în dosarul ședinței, precum și argumentația aferentă necesității garantării securității de aprovizionare cu gaze, a diversificării și a includerii uh, sistemice ale țărilor din comunitatea energetică, dat fiind faptul că în anii anteriori au existat crize care pe viitor trebuie evitate. Acum am să-l invit pe domnul Sergiu Volski să intervină pentru a ne prezenta mai multe detalii. Mulțumesc foarte mult. Îmi permit uh, să uh, fac o observație de ordin general pentru început. Chestiunea securității aprovizionării s-a născut în cadrul AFET, nu în ITRE. și asta după criza cu Ucraina și limitarea fluxului de gaze de către Rusia către Ucraina. La momentul de față, colegii din ITRE nici măcar nu cunoșteau noțiunea de securitate energetică și siguranța aprovizionării. De aceea, în paralel cu pledoaria mea anterioară, aș sugera ca biroul comisiei noastre să solicite ca chestiunea securității aprovizionării cu gaze să fie o componentă competență partajată cu ITRE și să, ca pe viitor să nu fim doar uh, semnatarea unor avize. Președintele intervine și roagă sala să se mai liniștească. Este pentru a doua oară când tratăm regulamentul cu privire la securitatea energetică. Prima dată a fost acum 5-6 ani când uh, Comisia Europeană ne-a propus un produs care a fost departe de a fi perfect, iar noi, în Parlament, am reușit să îmbunătățim uh, această propunere în mod substanțial, făcând astfel din această propunere un instrument mult mai bun. Este regulamentul în vigoare în momentul de față care, pe care actualul uh, regulament îl va anula. Trebuie să recunosc că cea de-a doua propunere a Comisiei acum la șase ani distanță este mult mai bună. Nu se uh, introduc uh, noutăți uh, fundamentale, ci se îmbunătățesc anumite aspecte și dorim să apărăm propunerea Comisiei față de cei care încearcă să-l dilueze. Această propunere este supusă unor astfel de atacuri, după cum prea bine știm. În primul rând, acest regulament este binevenit, se concentrează pe bună dreptate pe cooperarea regională și mecanismele de securitate și își dorește o mai mare implicare a nivelului comunitar în chestiunea asigurării securității în aprovizionare. Cooperarea regională trebuie consolidată în fața unor perturbări a furnizării gazelor și a diluării noțiunii consumatorilor uh, protejați. Trebuie să îmbunătățim și acțiunile preventive și planurile de urgență. Comisia, atunci când statele membre nu vor oferi un răspuns adecvat, va trebui să sporească capacitățile care vizează mecanismele de cooperare. Prin acest regulament trebuie să consolidăm și obiectivul strategic de diversificare a rutelor de furnizare, care până în momentul de față nu a atins nivelul preconizat. Și de asemenea trebuie să ne reamintim că există și o noțiune a uh, achizițiilor comune sau a agregării voluntare a cererii, care corespunde și poziției Consiliului. Asta și în baza articolului 50. Problema cheie pe care o ridicăm în discuție în avizul nostru se referă la schimbul de informații cu privire la contractele dintre companii. Imaginați-vă situația din momentul de față. Domnul Putin se întâlnește cu domnul Juncker. Domnul Putin are la dispoziție toate contractele de furnizare de gaze către Uniunea Europeană, pentru că este stăpânul Gazprom. Pe de altă parte, domnul Juncker stă de cealaltă parte a mesei și nu des- dispune de niciun astfel de contract. Vrem ca o persoană care reprezintă Uniunea Europeană să aibă o poziție de negociere atât de slabă față de partea uh, cealaltă, care, după cum prea bine știm, folosește gazele și energia ca un instrument de politică externă și comercială. Ideea este așadar să consolidăm uh, transparentizarea informațiilor uh, către Comisia Europeană de către companiile um, din domeniul gazelor naturale, vizând contractele de achiziție cu Gazprom. De aceea, în avizul meu, propun ca toate contractele care cifrează se cifrează la 40% din importurile pe anumite țară să fie transparentizate. Pentru că nu e logic că atunci când pledăm pentru o piață unică europeană în domeniul gazelor, să folosim un instrument care se adresează doar pieței unei singure țări. Este complet incompatibil cu filozofia noastră vizând Uniunea Energetică. În al doilea rând, transparentizarea acelor contracte care depășesc 40% din consumul sau importurile unei țări ar face ca toate statele din flancul estic să își trebuiască să-și prezinte contractele, în timp ce cele din vest nu ar trebui să o facă. Doar uh, țările estice ar trebui să o facă, Germania, Franța, Marea Britanie nu pentru că se află undeva la sub, cu mult la sub 40% din consumul total. De aceea ar fi injust și de aceea propun înlocuirea acestui procent care se referă la o cifră relativă cu o cifră absolută a volumului achiziționat. Concurența este o, o competență a Comisiei Europene și astfel se analizează toate fuziunile și achizițiile care depășesc un anumit volum în cifre absolute, nu în termen relativ care vizează dimensiunea națională a un, pieței unui stat membru. Eu propun așadar 80 de milioane de metri cub ace- ca acest prag să fie la acest nivel, astfel încât toate contractele care depășesc acest volum să trebuiască să transmită detalii către Comisia Europeană. Iar uh, alte țări să trebuiască să facă acest lucru doar dacă sunt uh, așa numite insule energetice. Din acest motiv, uh, propunem o modificare a articolului 13 din propunerea Comisiei. În amendamentele pe care le formulez la textul legislativ, vă solicităm o consolidare a abordării regionale. După cum știm, această abordare este contestată de mai multe uh, state importatoare, în spatele cărora se ascund mari companii. Trebuie de asemenea să uh, uniformizăm definiția consumatorului. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că niciun stat nu poată adăuga o definiție în, la nivel unilateral care să paralizeze practic cooperarea regională și să împiedice aplicarea acestui regulament. Vrem să mandatăm uh, Comisia ca atunci când nu există un acord uh, la nivel regional să poată acționa și să poată așadar uh, interveni atunci când nu se poate ajunge la un astfel de acord între statele membre. considerând de asemenea că o mai bună împartajare a informațiilor trebuie de asemenea consolidată și solicităm Comisiei Europene să aibă o abordare mult mai ambițioasă față de anumite state membre care contestă această abordare. Vrem ca diplomația energetică a Uniunii Europene să fie mai puternică. Și aici vă amintesc că în 2007 s-a stipulat acest lucru ca făcând parte din politica externă pe probleme energetice. Vrem să avem o mare putere de negociere, atât pentru operatorii economici, dar și pentru consumatori, astfel încât a monopsony of consumers and astfel încât să putem evita o, o poziție de monopol anumită actori. Mulțumesc foarte mult, domnule Sarius Volski. Am să de acord acum cuvântul domnului Tonino Pețula, în calitate de raportor din umbră. Vă rog. Să ovog zakonodavnog prijedloga je jamstvo da sve... Mulțumesc foarte mult. Ideea acestei propuneri legislative este o garanție care să stipuleze existența unor instrumente adecvate în uh, statele membre atunci când apar uh, disfuncționalități în ceea ce privește furnizarea de gaze 6. State membre depind uh, de o singură sursă de furnizare și o întrerupere ar crea probleme majore în cazul acestora. De aceea, o cooperare regională la nivelul Uniunii este extrem de importantă. Evaluarea riscului la nivel național și planul național nu mai sunt suficiente pentru a soluționa această situație. Principiul de bază aici este pentru prima dată principiul solidarității și în baza acestui principiu statele vecine, în cazul unor crize grave, pot să intervină și să furnizeze uh, gaze statului aflat în criză. Noi credem că este o propunere excelentă din partea Uniunii Europene care merită întreaga noastră susținere. Credem că, pe de altă parte, anumite definiții ar trebui clarificate. Condițiile ar trebui să fie clar delimitate și premisele pentru această oferire a solidarității trebuie mai clar definite. Trebuie de asemenea să existe o mai bună coordonare a statelor din regiune. În final, ne bucurăm că noua propunere consolidează colaborarea între state vecine, contribuind astfel la realizarea Uniunii Energetice și ne protejează față de amenințări la granițele noastre. Însă credem că propunerea nu conține toate uh, propunerile legate de obligațiile statelor membre în participare la această Uniune Energetică. Marco de Messmaker. În tranziția energetică către resurse regenerabile, totuși energia convențională joacă în continuare un rol important. Combustibili fosili, care sunt mai puțin dăunători decât alții, Gazele sunt des utilizate pentru încălzire, atât în gospodării cât și în companii. În trecut am văzut că în repetate rânduri furnizarea de gaze a fost folosită și pentru jocuri um, politice de putere și în războiul dintre Ucraina și Rusia, furnizarea de gaze este folosită ca un astfel de instrument. Și politica externă, evident, joacă un rol major aici. Puntea geopolitică e nevoie și în acest context de o bună și colaborare coordonată între statele membre. Sunt de acord cu domnul raportor care s-a referit și la Uniunea Energetică. Este important să creăm siguranță în aprovizionare și să existe măsurile aferente asigurării unui flux continuu. Aș mai fi adăugat câteva aspecte. În primul rând, măsurile trebuie respectate, creșterea cererii la gaze nu trebuie să reprezinte un motiv pentru ca anumite companii majore să abuzeze de poziția lor. În al doilea rând, Comisia va trebui să intervină în continuare pentru ca discuțiile cu, dintre Ucraina și Gazprom să uh, elimine utilizarea furnizării de gaze ca instrument uh, politic din partea Rusiei. De asemenea, trebuie consolidată și Uniunea Energetică. Comisia trebuie să susțină doar acele proiecte care corespund legislației europene. Acestea sunt sugestiile mele. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Marc Petras. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Cred că, în fine, ne-am dat și noi seama că se, siguranța energetică reprezintă o parte integrantă din conceptul general de securitate. Această noțiune nu mai este pusă sub semnul întrebării de către politicieni, deși anumiți practicieni încearcă să o mai facă. Am asistat la o schimbare importantă la nivelul UE atunci când este vorba de recunoașterea securității energetice ca fiind un aspect extrem de important a conceptului de securitate. Aș vorbi chiar de un fel de trezire din partea Uniunii Europene pentru a putea astfel lua decizii la momentul oportun și în timp util. În ceea ce privește propunerea comisiei, există o serie întreagă de detalii și, așa cum a spus și domnul uh, Zariu Zalski, anumite chestiuni sunt extrem de detaliate, cu calcule, descrieri, dar pe lângă aceste aspecte tehnice, Există o serie întreagă de aspecte care țin de politica externă și cred că ar trebui să ne dăm seama că nu ar trebui ca lucrurile să continue așa ca până acum din partea tradiționalelor firme mari din domeniu. care nu urmăresc decât să-și încheie tranzacțiile. E nevoie de o schimbare de atitudine și trebuie să facem un pas înainte spre o uniune energetică mai coerentă. Modificările trebuie să fie operate și pe partea de cerere și de furnizare. Mai multă coerență în ceea ce privește furnizarea și mai multă agregare pe cerere. Dacă facem acest lucru simultan, atunci am putea realiza ceea ce numim Uniune Energetică. Spunând însă acest lucru, nu sunt foarte optimism în ceea ce privește implementarea practică a acestor prevederi. Și vă dau un exemplu. Este vorba de Nord Stream 2. În pofida discuțiilor noastre, în pofida dezbaterilor din Parlamentul European și după implementarea celui de-al treilea pachet energetic, Nord Stream 2 se discută Există pregătiri de ordin tehnic și companii comerciale care deja se ocupă de implementarea acestui proiect. Solicit Comisiei să ne ofere un raport final și cuprinzător în ceea ce privește Nord Stream și implementarea celui de-al treilea pachet energetic. Nu ar trebui să existe niciun fel de excepții și niciun fel de continuare a tradiției economice a marilor furnizori care nu fac decât să uh, blocheze solidaritatea energetică din Uniunea Europeană. Dragi colegi, anumite companii, chiar cu susținerea unor state membre, vor încerca să împiedice conceptul general al Uniunii Energetice. Nu trebuie să ne raportăm doar la nivelul regulamentului, dar uh, sunt și eu pentru o reducere a pragului stipulat în regulament. pentru a ne asigura că Comisia Europeană este implicată la momentul oportun. avem probabil nevoie și de anumite discuții tehnice pentru a înțelege mai bine care este impactul acestor detalii tehnice asupra politicii externe și de securitate. Haideți să nu dormim la momentul uh, la care este nevoie. Mulțumesc, Petras. Acum am să-i dau cuvântul doamnei Teocarus. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să spun că mă mulțumește acest raport. Cuprinde în linii mari tot ceea ce trebuie să figureze în acest raport. M-aș referi totuși la doi parametri care nu sunt menționați. Pe de o parte, încercarea Turciei să obțină soluții alternative și nu este vorba doar de furnizări din spre Rusia, dar este vorba și despre conductele de gaz metan prin Turcia către uh, Uniunea Europeană. Știm aici care este miza. Și pe de altă parte, incertitudinile legate uh, de situația conflictuală Știm că aici există mari probleme dinspre Turcia în contextul uh, furnizării de energie. Și trebuie să avem în vedere și Ciprul. Ciprul are anumite resurse energetice, inclusiv uh, gaze naturale, care ar fi uh, suficiente pentru o perioadă de 30 de ani. Deci ar putea uh, și aici să se construiască o conductă, inclusiv pentru energie electrică și rețele. Și au fost puse la dispoziție 2 miliarde de euro pentru aceste uh, conducte dinspre Europa spre Israel și înapoi. Iar în ce privește gazele naturale, Israel, Egipt, Cipru ar putea să fie o sursă de energie. Dar din păcate, furnizările nu sunt încă uh, posibile pentru că există această situație conflictuală între Turcia și Cipru, care ar putea la un moment dat să creeze un pericol pentru Constanța uh, furnizării de gaze. Mulțumesc foarte mult. Doamna Șuița dorește de asemenea să intervină. Mulțumesc. Este interesant uh, că vorbim astăzi despre acest subiect, tocmai în momentul în care se întâlnesc uh, domnii Juncker și Putin. Este o coincidență interesantă. Dar uh, doresc să sprijin acest raport din partea domnului Volski. Am însă și o întrebare în legătură cu cele 8 miliarde metri cubi de gaz, pentru că Aici este vorba despre un prag de 8 miliarde de metri cubi pe care îl menționați. Cum ați ajuns la această cifră de 8 miliarde de metri cubi ca prag? Aceasta este întrebarea pe care doresc să vă adresez. În rest, sigur, susțin colaborarea regională, pentru că noi știm că șase state membre sunt 100% dependente de aceste de această sursă de gaze naturale. Tocmai de aceea trebuie să sprijinim solidaritatea. În ce privește mari jucători de pe piață, cred că um, nu trebuie să ne servim de instrumentul competitivității, ci mai degrabă de ideea unei uniuni energetice a viitorului. Dar tocmai de aceea acest prag de 8 miliarde de metri cubi nedumerește. Dar, în rest, susțin uh, punctul de vedere al domnului Volski și cred că și schimbul de date, de informații în legătură cu acordurile încheiate sunt obligatorii, pentru că dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci marile corporații vor fi cele care impun condiții. Eu cred că trebuie să susținem ideea de uniune energetică, dar așa cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să fim poate mai ambițioși. Este clar că așa trebuie să procedăm. Dar noi sprijinim Comisia, inclusiv prin propunerea de amendament. Mulțumesc, Dubrovka. Dacă dorește eh, Sarus Volski să intervină în final și să răspundă și la această întrebare legată de cele 8 miliarde de metri cub. Te rog, să ai cuvântul. Un mare contract de 55 uh, de uh, miliarde încheiate Gazprom uh, ar fi sub prag și nu ar fi raportat. Dar orice mic contract încheiat de Lituania, de Croația, Letonia, Estonia, deci de dimensiuni mici, din punct de vedere al procentajelor, ar trebui să fie supus obligativității de raportare. Deci, referința la piața de gaze naturale a fiecărei țări ar trebui să fie cheia. Și faptul că doar statele din partea de est a Uniunii raportează în legătură cu Uh, contractele și nu uh, se furnizează informații și în legătură cu contracte de mult mai mare amploare, dar uh, care în raport cu piața respectivă procentual nu trebuie să fie raportate, nu cred că ar fi o soluție. Deci eu voi ține seama de toate propunerile pe care le-ați făcut, dar există și un paralelism. Uh, autoritățile privind uh, concurența uh, din Europa trebuie să aibă până la urmă și uh, niște obligații armonizate legate de uh, amploarea contractelor. Pentru că toate statele din Uniunea Europeană trebuie să beneficieze de același tratament dacă uh, rămânem la acea idee a procentajului vis-a-vis -vis de uh, dimensiunile pieței, atunci uh, uh, nu mai putem compara Norvegia, Rusia, Qatarul, Libia, uh, bazându-ne pe aceleași criterii. Deci, putem discuta aici, în același timp, însă nu dorim să fie inundată comisia de toate tipurile de contracte. Și sigur că nu trebuie să le studiați pe toate, puteți să le îndosariați, dar e oricum mai bine să de, dispuneți de dreptul de a studia toate contractele într-un anume moment. Tocmai de aceea uh, ne referim la dimensiunile contractelor, care până la urmă creează uh, un sistem de uh, tratament egal pentru uh, toate acordurile încheiate și servește transparența uh, acordurilor încheiate de către guverne, pentru că acest lucru este important. Dar între uh, companii trebuie să existe de asemenea o transparență și acest lucru este și mai important. Și uh, ați menționat și coincidența momentului întâlnirii între Juncker și Putin. Așa este. Uh, Juncker uh, nu dispune de niciun fel de arme în uh, această întâlnire cu Putin, pentru că Putin este cel care stabilește prețurile, Juncker nu știe nimic, el cel mult poate să ghicească niște condiții. Noi dorim să depășim această asimetrie. De asemenea, dorim să corectăm propunerea Comisiei, pentru că trebuie să existe o transparență a contractelor și în realitate, pentru că în realitate, de fapt, există multe contracte care în continuare um, au prevederi ascunse. Și din acest punct de vedere există o inegalitate între statele din estul și vestul Europei, um, o poziție nedreaptă pentru că mulți au cunoștințe despre contractele competitorilor lor, în timp ce competitorii nu au informații eh, legate de alți eh, actori de pe piață. Deci, dacă ne dorim o integrare economică a Uniunii Europene, atunci operatorii economici trebuie să poată să opereze pe baze de egalitate, să beneficieze de tratament egal. Uh, această propunere cu cei 40% este o propunere care implică situații inegale. Și eu cred că nu poate fi justificat procentajul propus. Pentru că vorbim despre o piață unică a gazelor naturale, a surselor de energie dar uh, cu, în baza unor criterii uh, diferite în care anumite contracte rămân confidențiale. Mulțumesc foarte mult pentru aceste clarificări, domnule Volski. Amintesc tuturor colegilor că termenul limită de depunere a amendamentelor este mâine la orele 12 și încheiem aici dezbaterea pe acest punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, stabilirea unui mecanism de schimb de informații în legătură cu acordurile interguvernamentale, instrumente neobligatorii între statele membre în relația cu state terțe în domeniul energetic. Domnul Cucan este raportor în Comisia AFET Comisia responsabilă în fond este ITRE și avem un prim schimb de vedere în legătură cu avizul. Îi dau cuvântul domnului Cucan pentru a ne introduce în subiect. Mulțumesc, Andrei, mulțumesc, domnule președinte. Acest aviz este redactat pe marginea propunerii Comisiei privind decizii care să schimbe mecanismul de schimb de informații interguvernamentale în domeniul energetic și este parte a unei politici mai ample pentru crearea Uniunii Energetice. După punctul meu de, în punctul meu de vedere, propunerea Comisiei este rezonabilă și respectă și decizia adoptată de Parlament în decembrie anul trecut privind strategia energetică a Uniunii. În acel raport noi am solicitat o poziție consolidată a Comisiei în ce privește acordurile interguvernamentale, incluzând chiar analizele ex ante în, cadrul legislației actuale, când Comisia face studii ex post privind acordurile interguvernamentale, noi constatăm o lipsă de capacitate a Comisiei să uh, alinieze acordurile interguvernamentale uh, unor reglementări uh, europene, ceea ce nu poate să stimuleze o uniune energetică funcțională. Propunerea actuală se referă nu doar la acordurile interguvernamentale, ci și la instrumente neobligatorii. Pot fi sub forma unui memorandum de înțelegere sau uh, um, dar exclud acordurile uh, comerciale între companii care nu se supun acestui domeniu de aplicare. Eu sunt de acord cu elementele esențiale ale propunerii Comisiei cum ar fi statele membre trebuie să informeze Comisia în legătură cu începerea unor negocieri interguvernamentale și progresele înregistrate. Acordurile interguvernamentale trebuie să fie supuse Comisiei pentru o analiză, verificarea modului în care sunt respectate state prevederile comunitare. Statele membre trebuie să informeze Comisia însă și în legătură cu acorduri neobligate obligatorii eh, cu state terțe în domeniul energetic. Și aș dori să menționez două aspecte. Sugestiile mele merg în următoarea direcție, dar eh, se referă și la alte aspecte importante pentru construirea acestui mecanism. Înainte de toate, trebuie să oferăm mai multă transparență în schimbul de informații în ce privește acordurile energetice și, în același timp, Comisia trebuie să garanteze securitatea și confidențialitatea informațiilor. În al doilea rând, Comisia trebuie să analizeze modul în care este respectată legislația europeană, dar trebuie să se țină seama și de strategia Uniunii Europene în domeniul sectorului energetic. Stimați colegi, voi fi recunoscător uh, observațiilor dumneavoastră pentru acest raport. Mâine la ora 12 este termenul limită pentru înaintarea amendamentelor. Mulțumesc foarte mult, Eduard. Da, uh, Tonino Pițula este raportor din umbră pentru aproape toate subiectele discutate astăzi. Da, uh, uh, mulțumesc. Uh, sunt în clipa de față raportor din umbră, o situație însă pe care sper că pas cu pas o pot depăși sub conducerea dumneavoastră. Deci este din nou un subiect important. Lipsa unei siguranțe legislative în acest domeniu este problema, pentru că există aici acolo acorduri care nu respectă legislația comunitară și există și o lipsă de transparență în negocierile care se poartă. Eu cred că prin propunerea Comisiei acum putem să aliniem uh, acordurile uh, cu prevederile comunitare. Prevederile de până acum nu au dus însă la modificarea vreunui acord, așa că eu cred că formula care a operat până acum trebuie să fie amendată. Întrebarea este cum să se întâmple acest lucru. Cred că e, trebuie să existe un schimb de informații adecvat pentru a crea o siguranță energetică. Dacă propunerile se dovedesc a fi neconforme cu legislația europeană. În al doilea rând, cred că trebuie să stabilim un calendar mai precis pentru ca procesul să nu fie încetinit. Trebuie să existe transparență în achiziționarea de energie din state terțe este esențială pentru siguranța formulei uh, de um, aprovizionare și din acest punct de vedere este nevoie de o mai mare transparență, inclusiv în relația cu statele terțe. De asemenea, nu trebuie să se producă o distorsiune pe piața energetică uh, și asta și în folosul uh, consumatorilor noștri. De aceea trebuie să existe până la urmă uh, niște reguli care sunt respectate. După aceea, acordurile cu state terțe sunt o realitate și o necesitate în Uniunea Europeană, iar în pachetul energetic pentru Uniunea Europeană trebuie să ne străduim să uh, garantăm eficiența energetică și durabilitatea. Mulțumesc foarte mult. Constat că nu există alte solicitări de a interveni pe marginea acestui aviz. Se pare că nici Comisia nu dorește să intervină în legătură cu acest subiect. Deci, Eduard hm? Sărăș, sunt de acord cu tot ceea ce s-a spus, dar o observație aș vrea să fac. Acordurile interguvernamentale preced contractele între companii. Deci, în aceste domenii, ă, am avut și o prezentare și iată, observațiile lui Cucan vin într-un fel să completeze acele observații. Cu cât uh, vor fi mai clare acordurile interguvernamentale, cu atât mai puține probleme vom avea mai târziu în legătură cu uh, încheieri tacite între, uh, înțelege tacite între companii. Deci uh, știm că uh, uh pentru moment toate Contractele au și niște condiționări politice, dacă nu chiar uh, o tentă de interese geopolitice. Petra s-a plecat. Da, <laughs> se pare că uh, nici el uh, nu va susține că nu există contracte care să fie doar strict comerciale. Deci, pentru a evita situații negative, ca, de pildă, uh, faptul că acum uh, Comisia pune sub semnul întrebării contractele încheiate de Bulgaria cu Gazprom. Deci să avem mai degrabă acțiuni preventive în folosul transparenței unor asemenea contracte. Și după aceea, cred că aceste reglementări Um, ar trebui să permită și evitarea încheierii unor acorduri care nu sunt strict interguvernamentale, dar sunt tot felul de uh, formule de uh, înțelegeri de tip Memorandum of Understanding, uh, care de asemenea pot să fie neconforme cu prevederile comunitare. Deci, în propunerea sa, Comisia este poate prea modestă. Eu cred că trebuie să găsim uh, uh, până la urmă modalitatea de a consolida necesitatea de claritate și transparență și mm, obligativitatea de furnizare de informații. Mulțumesc foarte mult, Eduard, pentru a trage concluzie. Doresc să-i mulțumesc lui Iacek pentru intervenția sa pentru că există într-adevăr o clară legătură și cu cât negocierile sunt mai transparente pe marginea viitoarelor acorduri uh, interguvernamentale, cu atât mai bine. Și da, și cea de-a doua observație, da, acordurile interguvernamentale toate tipurile de înțelegeri trebuie să fie incluse în acest mecanism și poate că putem, din acest punct de vedere, să avem o formulare mai clară. Mulțumesc foarte mult, Edward. Și în felul acesta încheiem dezbaterea noastră pe punctul 10. Mâinele 15 iunie este termenul limită de depunere a amendamentelor. Uh, următorul punct de pe ordinea de zi ar trebui să se desfășoare cu ușile închise. Ca atare vă propun să luăm o pauză de 10 minute și după aceea Natalia Apostolova, care a fost numită șefa delegației Uniunii Europene pentru Kosovo, va veni uh, să ne vorbească despre misiunea sa și îi rog pe toți cei care nu sunt îndreptățiți să participe la o ședință cu ușile închise să folosească această pauză pentru a părăsi sala și uh, vor reveni uh, după ce uh, vom încheia acest subiect. Probabil că va fi ora 11.30 când vom avea o întâlnire cu domnul Selahatin Mirtaș, copreședinte al Partidului Popular Democratic din Turcia. Mulțumesc!

Dear colleagues, let us continue. Vă propun să începem, stimați colegi, subiectul 12 de pe ordinea de zi, în schimb de vederi cu domnul Selahatin Demirtaș, copreședinte al Partidului Popular Democrat, HDP. Doresc să-i spun bun venit domnului Demirtaș în Comisia AFET, împreună cu colegii săi și colaboratorii săi. Domnul Demirtaș, în Lunile trecute, situația din Turcia s-a aflat în uh, centrul atenției Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European și, de asemenea, uh, pe ordinea de zi a sesiunii plenare, pentru că noi urmărim cu atenție situația din Turcia, atât din punct de vedere al aspectelor de securitate, problemele politice, problema crizei migranților și refugiaților, dar și în ce privește evoluțiile interne din Turcia și de aceea um, dorim să ascultăm astăzi punctul dumneavoastră de vedere, analiza dumneavoastră de vedere în legătură cu situația din țara dumneavoastră, pentru că Marea Adunare Națională a adoptat un amendament la Constituția Turciei care permite ridicarea imunității parlamentare a deputaților și în ultimele săptămâni uh, forțele democratice au protestat împotriva acestui demers. Comisarul Han și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu această evoluție din Turcia. În acest context, uh, am dorit să vedem care este analiza dumneavoastră, punctele dumneavoastră de vedere, dispuneți oricum de alte surse de informații pentru a face o analiză legată de evoluțiile interne din Turcia în momentul de față, dar și în contextul deciziilor pe care urmează să le luăm privind liberalizarea regimului vizelor și negocierile cu Turcia în încercarea de a găsi o soluție inclusiv pentru un uh, control al fenomenului migrației uh, dinspre uh, regiunea orientală spre Europa. Dispuneți de 12 minute pentru uh, această prezentare, punere în temă și după aceea urmează o sesiune de întrebări și răspunsuri. Aveți cuvântul, domnule Demirtaș. Çok teşekkür ediyorum değerli meslektaşlarım. Öncelikle bu olana e, bana... Stimați colegi, mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați oferit această ocazie ca membri ai Comisiei de Politică Externă, sigur, urmăriți evoluțiile din Turcia cu mare atenție și sunt sigur că dispuneți de informații detaliate. Oricum, aș dori să vă împărtășesc punctul meu de vedere în legătură cu evoluțiile actuale din Turcia și, de asemenea, posibile evoluții eh, pe viitor. Turcia trece printr-o perioadă politică extraordinară nu este o situație normală pentru noi, pentru că, practic, uh, Constituția este uh, suspendată, um, există un blocaj în ce privește libertatea de expresie, libertatea mass media, um, libertățile cetățenești sunt încălcate zilnic și, uh, de fapt, Erdogan își asumă responsabilități totale în orice domeniu. Sigur că există și unele cauze istorice pentru problemele cu care ne confruntăm astăzi. Lucrurile nu s-au schimbat peste noapte. Am uh, avut uh, probleme uh, în ce privește încălcarea drepturilor democratice de-a lungul anilor. Nu este vorba doar de regimul Erdogan, dar, de fapt, Erdogan și partidul său de guvernământ nu au întreprins nimica pentru a rezolva problemele, ci, din potrivă, le-au complicat. A existat acel uh, proces uh, de uh, pace care a durat doi ani. A existat o încetare a focului, dar după aceea domnul Erdogan a avut sentimentul că lucrurile uh, nu sunt în favoarea domniei sale, că ar putea să piardă voturi și ca atare a blocat procesul de uh, negociere uh, pentru stabilirea păcii și ca atare zona curdă, bineînțeles că se simte acum devastată. Au existat niște reguli militare impuse regiunii, acum uh, vă spun, acolo se întâlnesc um, tancuri uh, și militari și peste 500 de mii de persoane au fost strămutate sau au suferit violențe uh, din partea forțelor de securitate și ale armatei. Și Erdogan refuză să reia procesul de uh, negociere, să găsească o soluție la masa uh, negocierilor pentru această problemă, pentru că, de fapt, menținerea în viața acestui conflict servește intereselor sale politice. Pentru că acum, de fapt, sunt stârnite sentimentele naționaliste care sunt în folosul lui Erdogan. Deci, eh, de, tocmai de aceea nu dorește să reinițieze eh, procesul de pace. Ridicarea imunității este parte Uh, de fapt, a acestui proces pe care îl stimulează partea strategiei lui Erdogan. Uh, au fost ridicate uh, imunitățile parlamentare ale reprezentanților partidului nostru, forțând Constituția, violând Constituția. Și, de fapt, acest amendament neconstituțional a fost uh, aprobat de către Parlament și uh, Noi uh, nu putem acum să uh, protestăm la Curtea Constituțională uh, pe bază individuală. Deci este Există 93 de anchete, inclusiv împotriva mea. A început o asemenea anchetă, altele vor fi declanșate săptămâna viitoare și aceste uh, demersuri de investigație, spuneam, vor fi declanșate săptămâna viitoare. Grupul nostru a decis să nu răspundă, să nu dea curs uh, invitației din partea procurorului pentru a face declarații, uh, pentru că imunitatea noastră a fost ridicată violând Constituția democrată, iar uh, procurorii acționează la comanda lui Erdogan. Deci, uh, uh, noi uh, probabil vom fi aduși cu forța în fața procurorului. Și noi nu vom răspunde la întrebările procurorului, chiar dacă vom fi duși cu poliția la anchetă nu vom încerca să recurgem la uh, o apărare uh, pusă la dispoziție de stat, pentru că uh, noi nu vrem să um, răspundem la aceste demersuri pe care guvernul dictatorial încearcă să le impună. Eu cred că Uh, investigațiile și dosarele că um, împotriva noastră sunt de-a dreptul ciudate. Majoritatea Eh, de fapt ne eh, sunt în, încalcă libertatea de expresie. Eh, mie mi se aduc zeci de acuzații doar în legătură cu afirmațiile pe care le-am făcut. Sunt acuzații împotriva mea, dar și împotriva colegilor care încalcă toate legile. De pildă, în 208, în timpul unei ceremonii la Navrus, eu am spus următoarele, iar acum sunt acuzat de propagandă în favoarea unor organizații teroriste. Eu spuneam că cea mai scurtă cale spre pace duce și prin domnul Ocalan, pentru că uh, noi nu vrem vărsare de sânge, noi vrem dialog, iar uh, uh, curzii, uh, cetățenii curs nu trebuie să sufere. E bine, în urma acestor cuvinte, eu sunt acuzat de propagandă teroristă. Acestea sunt acuzațiile care mi se aduc. Dați-mi voie să vă mai dau un exemplu într-unul din cele mai uh, mari orașe din Turcia. Partidul nostru a fost atacat, a fost supus unui atac rasist, a fost uh, uh, distrus sediul partidului nostru și noi ne-am plâns la poliție. Am spus că a fost vorba de neglijență, că nu am fost protejați. Bun, după aceea, ă, însă, ă, a existat ă, acuzația la adresa noastră că am fi fost defăimați și tocmai ni se instrumentează acum un proces pentru defăimare. O altă acuză care ni se aduce am avut uh, o campanie electorală și am ținut un discurs în limba curdă, care este limba mea maternă. Bun, uh, Procurorul nu are probleme legate de conținutul acestui discurs, dar uh, mă acuză că ar fi fost o crimă să mă servesc de limba curdă. Și în felul acesta, iarăși, patru dosare uh, sunt instrumentate pentru că am vorbit în limba curdă și eu am spus că există un drept la educație pentru populația curdă. Și asta este acum o acuză care mi se aduce. Spuneam, 600 de dosare, de fapt, sunt legate de libertatea de expresie. Acestea sunt acuzele care ni se aduc că Ne-am expus liber opiniile. Este o rușine pentru uh, procurori, de fapt, și eu am fost anchetat uh, și uh, ar trebui să uh, primesc o pedeapsă de 460 de ani de închisoare pentru toate dosarele care mi-au fost instrumentate. Erdogan, uh, de fapt, acționează ca Hitler. Toată puterea este în mâinile sale. Iar existența parlamentarilor curs din uh, Parlamentul turc acum uh, sunt într-o situație critică. Noi am fi fost puterea care puteam să-l blocăm pe domnul Erdogan în acțiunea sa dar într-o asemenea perioadă esențială pentru viitorul Turciei, cred că opoziția care își dorește pace ar trebui să fie mai puternică pentru garantarea păcii în țara noastră, pentru că este important uh, pacea din Turcia, dar și pacea din Siria. Dacă turcii și curzii pot ajunge la o soluție istorică, uh, pe baze pașnice. Asta va servi și păcii din Siria. Iar în ce privește criza refugiaților, din nou liniștea și eliminarea conflictului dintre turci și curzi este esențială, pentru că o zonă stabilă din zona curdă este esențială și uh, Erdogan nu dorește reconcilierea nici cu curzii din Siria, tocmai de aceea și acolo există în continuare instabilitate. Noi, cel puțin în nordul Siriei, am putea avea o zonă de stabilitate rapidă realizată dacă um, s-ar putea ajunge la această pacificare și cu uh, populația curdă din zonă. Și uh, acolo există uh, dorința inclusiv să primească curzii să îi primească pe refugiații sirieni, dar iată, în contextul crizei refugiaților, trebuie să analizăm legătura cu procesul de pace din Turcia. Dacă nu facem nimic din acest punct de vedere pentru soluționarea acestei probleme din Turcia și soluțiile din Siria vor eșua. Iar Erdogan se folosește de criza refugiaților încercând uh, să uh, opereze un șantaj pe această bază. Ar exista posibilitatea de a stimula forțele democratice din Turcia pentru ca acest șantaj să fie stopat. Eu cred că trebuie să fie reinițiat procesul de pace din Turcia și în uh, partea uh, de nord a Siriei uh, situația este critică acum. Dacă s-ar putea rezolva problema curdă și acolo, atunci eh, cred că eh, am putea progresa. Iar dacă Parlamentul European poate să aibă o intervenție mai decisivă în calitate de mediator pentru soluționarea problemei curde din Turcia, uh, atunci poate eh, s-ar putea forma o delegație în acest sens din partea Parlamentului European și s-ar putea face mai mulți pași concreți, ceea ce ar putea să ne ușureze și nouă situație. Ar trebui reinițiat procesul de pace. Iar eh, săptămâna viitoare amintesc că Uh, mulți uh, colegi, inclusiv eu, am putea fi aruncați în închisoare. Noi trebuie să putem să ne bazăm pe solidaritatea dumneavoastră. Noi nu dorim să părăsim țara noastră, chiar dacă ne așteaptă uh, mulți ani de închisoare. Dar mm, noi ne dorim, de fapt, să existe pacea în țara noastră și din acest punct de vedere să beneficiem de solidaritate internațională. Ea ne va permite nouă să luptăm pentru uh, condiții democratice. Pentru că uh, noi pentru democrație și pace luptăm. Sigur că s-ar putea să apară noi probleme între Turcia și Uniunea Europeană, pentru că Erdogan, într-un discurs ținut ieri, a spus că va revizui înțelegerile și va avea o nouă decizie, tocmai pentru că a fost criticat de către Uniunea Europeană. Deci el poate avea în vedere și uh, stoparea uh, relațiilor cu Uniunea Europeană, dar de fapt este o problemă nu a unei persoane, ci uh, trebuie ca un guvern să decidă. Nu poate Erdogan să decidă singur să blocheze relațiile cu Uniunea Europeană, să stopeze negocierile de aderare, pentru că asta ar fi și împotriva noastră. Prin negocieri, dumneavoastră aveți puterea să controlați cât de cât evoluțiile din Turcia Turcia și niciun fel de relație între Uniunea Europeană și Turcia ar fi o tragedie pentru democrație. Cred că relațiile dintre Uniunea Europeană trebuie să poată fi continuată pentru a, ca dumneavoastră să puteți recurge și să faceți apel la criteriile de la Copenhaga. Asta ar fi foarte important pentru noi. Mulțumesc și acum vă stau la dispoziție pentru eventuale întrebări. Mulțumesc foarte mult, domnule Demirtaș. Stimați colegi, înainte de a deschide dezbaterea, v-aș ruga să uh, fiți cooperanți, să înțelegeți, pentru că am 15 înscrieri la cuvânt și asta înseamnă că fiecăruia pot să-i acord un minut. Vă rog foarte mult să respectați acest timp pentru ca toată lumea să aibă timpul necesar să-i adreseze domnului Demirtaș întrebări. Doamna Piri, raportorul nostru, domnul Chefariadis, ca șef al delegației, dorește și domnia sa să ia cuvântul? Nu, nu acum. Vreau doar să vă întreb dacă doriți să interveniți sau nu. Deci întâi Catipiri, după aceea domnul Kefalianis ca șef al delegației. Un minut fiecăruia doresc să fiu cât mai corect. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Taș, pentru că ați venit. Ați făcut apel la solidaritate. Vreau să vă spun că o largă majoritate din acest parlament a fost uh, foarte critică în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în Turcia, ridicarea imunității parlamentare eh, pentru atât de multe persoane. Noi știm că, de fapt, eh, demersul este îndreptat împotriva partidului dumneavoastră. Dacă dumneavoastră de săptămâna viitoare împreună cu colegii veți ajunge în închisoare, atunci eh, acest parlament nu poate să accepte liberalizarea vizelor pentru Turcia. Parlamentul trebuie să fie solidar cu cei care doresc să-și exprime liber uh, opinia. Chiar dacă noi nu suntem întotdeauna de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră, trebuie să aveți dreptul să vă pronunțați. După aceea, în legătură cu uh, uh, orașele care sunt uh, atacate din zona curdă, câte persoane sunt strămutate, dați-ne uh, amănunte, pentru că oricum nu există uh, justificare pentru aceste atacuri sub pretextul combaterii terorismului. Deci, din acest punct de vedere, poate ne furnizați uh, date suplimentare. Mulțumesc, domnul Kefaloianis. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să îi spun bun venit domnului Demirtaș uh, aici, în Parlamentul nostru. Mă întreb cum a putut să vină aici, pentru că presupun că nu a fost deloc simplu. După aceea, mă întreb dacă și uh, alți colegi ai domniei sale uh, uh, au putut să se deplaseze în Uniunea Europeană sau vor putea să o facă pentru a ne ține la curent, pentru că este nevoie de o Turcie stabilă. Noi ne dorim stabilitatea în Turcia și în regiune. Uh, Uh, discuția, colaborarea uh, pe care le-a menționat, da, uh, acestea sunt niște cerințe pentru noi. Noi am supus la vot un raport în legătură cu ridicarea imunității celor 136 de deputați din Parlamentul turc. Noi avem probleme în ce privește delegația noastră când este vorba despre uh, întâlnirea uh, grupului parlamentar uh, în relația cu Turcia. Există două delegații care sunt prevăzute pentru luna iunie, dar ne întrebăm dacă va fi posibil să aducem o contribuție la mai mare stabilitate în Turcia. Mulțumesc, domnul Kefaloianis. Uh, sunteți uh, mulțumit de interpretare? Da. Uh, da, în ce privește interpretarea anterioară, Poate că uh, puteți să uh, rugați pe domnul Chefaleani să intervină pentru că uh, nu am putut să captez interpretarea. Bun. Vă rog într-o variantă succintă. Da, mulțumesc foarte mult. Doresc să mulțumesc domnului Demirta și întrebam cum a reușit să vină uh, aici, pentru că Presupunem că poate și alți colegi din partidul domniei sale uh, ar dori să vină să viziteze Parlamentul și să aibă o întâlnire cu noi. Noi ne dorim o Turcie stabilă, este importantă pentru colaborare, dialog uh, și din acest punct de vedere este nevoie ca în Turcia și în regiunea, în vecinătatea Turciei să existe o zonă de stabilitate. Săptămâna trecută am uh, votat pe marginea unui raport din care a reieșit că Turcia, din păcate, se află pe o cale greșită vis-a-vis -vis de democrație. Și noi avem de altfel dificultăți în ce privește adunarea parlamentară cu Turcia, pentru că acum ne aflăm într-o situație dificilă de a colabora cu colegii din Parlamentul turc. Există mari schimbări care deloc nu sunt încurajatoare pentru democrație și schimbările Constituției uh, creat pentru noi o mare problemă. Mulțumesc foarte mult! Și eu uh, mă bucur că ne vizitați, domnule Demirta, și ne aflăm într-o situație dificilă pentru noi. Acordul dintre Uniunea Europeană și Turcia constituie uh, o cerință importantă pentru Uniunea Europeană. Pe de altă parte, sigur că ne dorim ca uh, uh, opoziția din Turcia să nu aibă o viață atât de grea. Situația actuală opoziției mi se pare a fi intolerabilă. Ce ne-ați recomanda? Uh, să întrerupem negocierile de aderare. Asta nu înseamnă că vom stopa și dialogul, dar din păcate Erdogan acum face tot uh, ce poate pentru ca să uh, ajungem într-o situație extremă. Și aici uh, există și în rândul colegilor noștri acum uh, multă nedumerire. Dumneavoastră vă pune speranțele în Parlamentul European uh, și noi nu trebuie să fim la fel de diplomați cum sunt reprezentanții guvernelor noastre, dar pe de altă parte și noi ne dorim respectarea unor criterii. Și așa cum a spus și Cati Piri, în condițiile actuale nici măcar nu putem discuta despre liberalizarea vizelor. Domnul Lopez. López. Mulțumesc. Bine ați venit în Parlament. Sperăm că vizita dumneavoastră va fi o dovadă a recunoașterii dumneavoastră și a partidului dumneavoastră și a rolului pe care l-ați avut pe durata negocierilor, care sperăm că vor continua ca o dovadă a solidarității față de mm, uh, situația prin care au trecut deputații din partidul dumneavoastră cu ridicarea imunității și așa mai departe. Pentru noi asta înseamnă. S-a vorbit despre situația de război, situația cetățenilor curși și aș vrea să introduc noi elemente și anume ce părere, dumneavoastră, ce părere aveți în ceea ce privește acordul dintre UE și Turcia? lucru care în ultimele săptămâni a fost dezbătut în Parlament. Și noi ne-am am criticat foarte mult deriva autoritară a lui Erdogan, dar aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră în ceea ce privește impactul intern asupra Turciei. Am făcut declarații, am auzit declarații foarte dure ale Turciei privind femeile și vrem să știm ce părere aveți în acest sens. Mulțumesc, doamna Teocaros. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Demirtas. În momentul de față, vorbim despre un genocid de intensitate scăzută împotriva cetățenilor curzi, împotriva oamenilor care ajung să fie victime. Practic se export acolo poporul turc, care reprezintă 10% din populația turcă. Sunteți mulțumiți de poziția Uniunii Europene față de această situație care este foarte permisivă față de Turcia și Erdogan? Nu se fa- uh, impun sancțiuni împotriva acestui guvern care practic își distruge propriul popor și Credeți că Turcia va accepta o confederare a celor două popoare cu poporul turc? Credeți că va accepta acest lucru, o confederație cu două țări și două popoare? Domnul Chiucic, domnule președinte, domnule ambasador, am urmărit situația din Turcia de mult timp și vreau să vă spun că nu sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră, nu cu totul, în orice caz, în ceea ce privește drepturile cursilor. Acestea au crescut în ultimii ani pentru că acum curzii se pot pronunța pe durata alegerilor, lucru care cu 15 ani în urmă nu se întâmpla. Și de altfel, nici nu se întâmplă, de exemplu, în unele țări ale Uniunii Europene. S-au făcut și mari investiții pentru curs, mulți mai mulți oameni au putut participa la vot. Ce s-a întâmplat, domnule Demirtaș? Și aș vrea să vă întreb, când se va transforma partidul dumneavoastră într-un partid secular care să apere drepturile minorităților etnice? Vin din Bulgaria și apăr drepturile minorității noastre etnice, dar ca membru al unui partid secular. Domnul Gheorghiu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Demirtaș, bine ați venit. Situația este una dificilă și pentru noi și pentru dumneavoastră. Pentru noi, pentru că îl avem aici pe reprezentantul unui mare partid dintr-o mare țară, care ar putea să sfârșească în închisoare. Deci, evident, și pentru dumneavoastră situația este foarte dificilă. Știm că luptați pentru a vă apăra drepturile, dar eu cred că vorbim aici de o situație de fraudă împotriva dumneavoastră, adică ce, ce se face nu e suficient. Nu cred că președintele Turciei, cu această legătură cu Uniunea Europeană, va face ceva care să îmbunătățească relația cu curzii și să rezolve aceste probleme. Cum se spune aici, în ceea ce privește întrebarea referitoare la PKK, aș vrea să știu ce părere aveți în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte, și în numele grupului nostru parlamentar al Verzilor vă mulțumesc pentru prezența noastră aici. V-ați uh, descris uh, ceva paște ca și condamnare și avem uh, și noi o uh, deci există doamna Sai Holov care a primit uh, premiul Saharov pentru libertatea de gândire. Dacă mai știți care este și situația dânsei pentru ca ne putem manifesta solidaritatea și mai concret. În al doilea rând, se pare că prin uh, ridicarea imunității celor care trebuie să par- părăsească Parlamentul nu pot fi înlocuiți cu candidații care urmează pe liste și um, astfel aceste locuri nu vor mai reveni celor din același partid cu dumneavoastră, ci AKP, ceea ce ar duce la două, trei majoritate încât se poată modifica Constituția. Bine ați venit, domnule Demirtaș pentru acest dialog cu noi. Orice democrat ar condamna represaliile la care sunteți supuși. În calitate de grec, și eu am cunoscut astfel de practici din partea unui guvern care se numește Guvern Democratic. Deci înțeleg exact prin ce treceți. Și am două întrebări. În primul rând, ce poziție aveți față de uh, relația dintre Turcia, Cipru și Grecia. Și apoi, Uniunea Europeană, care cedează presiunii și șantajelor Turciei, vi se pare că va putea să apere în mod eficient poziția sa? Domnul Arnoliț. Spre deosebire de antevorbitorii mei, vreau să spun succint că noi avem aici o situație de drept care poate, chiar dacă nu v-ați dat seama, este valabilă și în Grecia. Mulțumesc pentru prezență și pentru declarație. Ați spus foarte clar că rămâneți în țara dumneavoastră, nu renunțați și aveți întreaga noastră solidaritate. Vă împărtășesc analiza cum că există și o componentă regională și anume și clarificarea crizei din Siria prin situația de veto a Turciei la Geneva avem o situație foarte dificilă, aveți întreaga noastră susținere și vrem să dăm și un uh, semnal clar în ceea ce privește liberalizarea vizelor pentru a nu fi uh, pusă în aceeași uh, pentru a nu putea fi confundată cu chestiunea combaterii uh, terorismului. Mark de Mesmacher, please. Marc de Mesmacher, vă rog. Eh, eh, Mulțumesc foarte mult, domnul Demirtaș, bine ați venit în numele grupului ECR. Prezența dumneavoastră și mărturia dumneavoastră este foarte importantă pentru noi în Parlamentul European, pentru că eu întotdeauna am susținut dreptul la autodeterminare și vreau să manifest sprijinul meu față de poporul cur, lucru pe care voi continua să-l fac. Am mai multe întrebări, o să vă pun doar câteva. Ați vorbit despre riscul de a fi arestat și aruncat în închisoare. Dacă acest lucru se va întâmpla, cum veți încerca să continuați să exercitați uh, influență politică? Având în vedere amenințarea de interdicție a partidelor politice lucru care s-a atenuat oricum în ultimul timp. După părerea dumneavoastră, deschiderea capitolelor 23 și 24, care se referă la justiție și la statul de drept, v-ar putea ajuta? Mulțumesc! Maria Șache. Mulțumesc, domnule președinte, bine ați venit domnule Demitraș, s-au întâmplit multe de când ne-am întâlnit în adunarea generală a Turciei în dezbaterea privind ridicarea imunității pentru mulți membri ai Parlamentului turc. Eu am două întrebări. Una, care sunt reformele pe care le considerați valabile în legislația antiterorism a Turciei? Deci ce credeți că este necesar în acest sens și care elemente credeți dumneavoastră că pot fi uh, folosite abuziv pentru a reduce la tăcere criticile. Apoi, din partea mai multor oameni din Turcia am auzit uh, cum că plasarea migranților este făcută în vederea modificării structurii demografice a multor regiuni din Turcia. Este adevărat acest lucru? Puteți să ne confirmați? Mulțumesc! Mulțumesc, Mariete. Doamna Verșia, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie, domnule Demirtaș, să vă spun că este o mare plăcere să vă văd astăzi aici și să putem discuta. Sunt o prietenă a Turciei, o prietenă a poporului turc, popoarelor turce, diversității culturale și religioase, a laicității acestei țări, în general, o prietenă a poporului turc. În principiu n-am nicio problemă cu aderarea Turciei la UE, dar uh, trebuie să fie respectate niște condiții, criteriile de la Copenhaga în ceea ce privește statul de drept, democrație și drepturile omului și cred că cu această ridicare colectivă a imunității parlamentare, domnul Erdogan a trecut o linie roșie pe care lucru noi nu-l putem accepta în calitate de parlamentar și că trebuie așa cum a spus Cati, să fim în prima linie în acest sens. În calitate de co-președinte al grupului de prieteni cu poporul turc, am propus o înfrățire cu deputații turci și mă alătur în totalitate întrebărilor puse de Marie Teșac. Și așa, domnule Demirtaș, să ne clarificați cum lupta împotriva terorismului este folosită, pentru că eu cred că este una dintre esențele întrebării. Și cu asta închei. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit și din partea noastră, domnule Demirtaș. Cred că Având în vedere intervențiile care au avut loc în plen, este clar că majoritatea deputaților au o, și doresc o bună relație cu o Turcia democrației care respectă drepturile cetățenilor săi, care respectă și opoziția și drepturile curzilor, că nu se care nu se implică, implică în situația din Siria și care respectă Ciprul. Dar există voci în Europa care fac jocul lui Erdogan. Și asta este un lucru rău pentru Uniunea Europeană. Eu cred că Parlamentul European trebuie să facă tot ce e posibil pentru a-i sprijini cu a de vedere. Domnul Androlachis, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Este important să dăm dovadă de solidaritate pentru eforturile dumneavoastră pentru a rezolva chestiunea curdă. Suntem alături de dumneavoastră dacă va exista orice fel de atac din partea actualului guvern turc. cu ajutorul legislației acestei antiteroriste și aș vrea să ne spuneți concret ce putem face pentru a vă ajuta. În ceea ce privește acordul cu privire la refugiați dintre UE și Turcia. Ce se întâmplă pe frontul sirian? Eu cred că trebuie să evităm să amestecăm lucrurile. Știm care sunt revendicările total justificate ale poporului curd de mulți ani. Și mi se pare incredibil cu o organizație fascistă de extremă dreapta, care există și în Grecia, compară ce se întâmplă dumneavoastră cu ce se întâmplă cu curzi în Turcia. Ultimul vorbitor acum. Un minut. Uh, I'm, I'm um, sorry for being late. Îmi cer scuze că am întârziat, doamna Harms. Am urmărit însă întrebările și cred că trebuie să folosim ocazia pentru a ruga reprezentanților comisiei să ne explice nouă și domnului mitraj ce părere au despre faptul că ambasadorii UE s-au retras, ce înseamnă acest lucru pentru ambele părți, pentru politicienii turci, dar și pentru noi, este o decizie surprinzătoare. Mulțumesc, Rebecca, dar nu cred să avem un reprezentant al comisiei, să avem un reprezentant al comisiei aici. Poate putem avea o altă reuniune în care să participe și ei. Domnul, domnule Dimitriș, aș vrea să vă rog în 10 minute dacă puteți să faceți un tur al tuturor întrebărilor și să dați răspuns la întrebări care privesc partidul dumneavoastră, terorismul pe dumneavoastră, terorismul, refugiații, sigur, multe aspecte. Trebuie să încheiem până la 12.30. Evet, tekrar çok teşekkür ediyorum. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă o să vă pot răspunde la toate întrebările într-un termen așa de scurt. Situația în zona curdă este gravă. În anii 90 am avut o uh, situație similară în care în jur de 3000 de localități și de zone uh, e, au fost evacuate și peste 2 milioane de curs au trebuit să migreze din zona curdă înspre vest. În prezent, în jur de 500.000 de oameni sunt strămutați intern, însă nu mai este nicio casă acolo. Toate casele, datorită artileriei militare care a tras în regiune și datorită bombelor, au fost tărâmate. Deci nu mai există nicio posibilă locuință în acele orașe. Tranșee și șanțuri au fost săpate în anumite orașe și vecinătăți și pentru a pedepsi populația au fost impuse uh, niște ore limită și colega mea, Leila, a fost acolo în Cernac timp de trei luni și nici ea n-a putut să circule pe străzi timp de cinci zile. Aceste interdicții au fost impuse. Vorbim despre o populație de peste 100.000 de oameni cu interdicție de deplasare care continuă cu deplasarea caselor, cu focuri de altirerie, cu diferite echipamente, oamenii nu se pot întoarce practic în orașii lor. Practic civilii sunt cei pedepsiți și HDP a primit 90% din voturi în aceste regiuni cu interdicții de deplasare. Situația nu pare să se îmbunătățească. Insistăm asupra faptului că aceste persoane strămutate trebuie să, întoarcă, să se întoarcă în orașele lor și daunele materiale trebuie să înceteze. Dar guvernul nu face niciun pas în urmă, ba mai degrabă insistă să disperseze populația de acolo și alegătorii din aceste regiuni pentru a schimba echilibrul politic în această regiune, mai ales în cazul alegerilor locale. Și acesta este un efort făcut de guvern. După cum a menționat Cati Piri, ne opunem în totalitate violenței și activităților teroriste și prin mijloace democratice și pașnice încercăm să găsim o soluție și asta sugerăm și curzilor. Este un apel pe care l-am făcut și față de PKK. Armele de foc nu mai trebuie să fie folosite și confruntările trebuie să oprească, trebuie să revenim la masa negocierilor. Soluția nu poate fi găsită cu arme de foc sau cu violență, ci cu negocieri. Săptămâna trecută am menționat într-un interviu dat presei În decembrie, deci anul trecut, am vizitat muntele Candil, în partea de nord a Irakului, și am vorbit cu lider PKK de acolo și am încercat să oprim aceste confruntări armate și să-i convingem pe liderii PKK de acolo. Ministerul de Interne a fost informat cu privire la prezența noastră și vizitarea liderilor PKK acolo. SHP, principalul lider al opoziției, a fost și el informat cu privire la vizita noastră la muntele respectiv. A fost foarte dificil să ajungem acolo și doar după o călătorie foarte dificilă am putut să ne întâlnim cu liderii PKK în pe munte și aceștia au participat la discuții și în câteva ore armata turcă a sosit, în timp ce noi eram acolo pe munte, vorbim cu liderii PKK și au început să tragă cu focuri de artilerie și așa mai departe. Armata știa, soldații și armata știau că sunt acolo, pe munte. Și când am revenit în Turcia, am spus că cele două partide trebuie să revină la masa discuțiilor. Trebuie să includem totul în aceste negocieri și am cerut pe cacaului să-și pună poziția în acest sens și au răspuns pozitiv și au spus că sunt gata să se întoarcă la masa negocierilor. Am spus că toate tranșeele săpate în orașe trebuie să fie acoperite, baricadele eliminate și așa mai departe. Și am spus că știm că curzii au drepturi pe care noi le apărăm, le promovăm, deci nu e nevoie de arme. Asta am spus noi. Și a început o anchetă cu acuzări de înaltă trădare. Președintele Republicii m-a acuzat de înaltă trădare și domnul Fristerolo a făcut declarații similare și acesta este principalul dosar care a fost uh, pregătit împotriva mea. Toate eforturile făcute de noi au fost inutile. Liderii PKK ne-au spus că, bun, ne cere să renunțăm la arme, dar nici dumneavoastră nu puteți face nimic cu politica. Deci problema nu este cu noi, ci cu mentalitatea lui Erdogan și a guvernului din Ankara. Asta a spus pe cacaul. Eylemlerini durdurmalı, hükümet de askeri operasyonlarından vazgeçmeli. E, bu konuda çaba... PKK-ul trebuie să-și oprească activitățile teroriste și activitățile militare pentru a contracara aceste atacuri teroriste. Ce putem face așadar în uh, întâlnirile noastre cu parlamentari? Eu aș, am spus că Parlamentul ar trebui să creeze o comisie de anchetă comună pentru a analiza procesul de pace din Turcia. Poate că toate grupurile ar trebui să aibă reprezentați în această comisie și ar trebui să se ocupe exclusiv cu relansarea procesului de pace, exercitând presiune asupra părților implicate și încercând să influențeze guvernul turc, dar și pe cacaul. Această comisie comună a Parlamentului European ar putea fi un mandat în acest sens și este dreptul Parlamentului European, de fapt, de a își asuma o inițiativă în acest sens în ceea ce privește relațiile dintre UE și Turcia, pentru că această instabilitate are un impact asupra tot ceea ce se întâmplă în general în Europa. Prin vizitarea de închisori, de pildă, și Um, constatarea la fața locului a încălcărilor drepturilor omului prin condițiile de încarcerare. Deci uh, aici aveți posibilitatea de a lua inițiativă. Când uh, domnul Davatuclu a fost prim-ministru, dânsul a acționat ca și mediator între organizația Moro și Filipine și s-a ajuns la un acord între guvernul filipinez și organizația Muro. Și Davutoglu l-a semnat ca mediator, deci Parlamentul European poate avea o inițiativă similară și să intervină în această chestiune. De ce este important? Pentru că uh, îi va încuraja pe cei care încurajează piața în Turcia, pentru că membrii ai presei și uh, oameni de știință sunt uh, Uh, au de suferit pentru că au lansat uh, invitații pentru procesul de pace. Dacă Parlamentul European ia o astfel de inițiativă, acest lucru va, va încuraja pe cacao să oprească confruntările armate, pentru că altfel uh, lucrurile nu se vor opri. Iată deci o posibilitate de a reiniția procesul de pace și va deschide calea pentru noi reforme democratice în Turcia. Pentru că Erdogan trebuie slăbit din punct de vedere politic, astfel încât să putem continua. Erdogan își uh, trage puterea din război și ciogniri. Și trebuie să înfrânăm această putere. Am primit multe întrebări. Dacă ar fi fost atât de simplu, atunci mm, pe cacaul de ce n-ar fi oprit războiul? Eu nu reprezint pe cacaul. Eu pot de asemenea să formulez recomandări la adresa pe caca de asemenea. Mi-aș dori să fie mai simplu, dar fără eforturi și având în vedere situația din uh, Orientul Mijlociu, pacea nu se poate crea de una singură. Are de-a face și cu dificile acorduri de readmisie. Turcia este o țară nesigură și în aceste condiții refugiații vor continua să fugă din Turcia. Președintele Republicii Erdogan îi folosește pe refugiați ca ca uh, element de negociere. Și, într-un fel, Erdogan încurajează și uh, strămutarea persoanelor. Există Turcomania, leviți uh, și o, uh, o, tot felul de comunități care vin din Siria și care nu trăiesc în conflict cu noi și este important că, din punct de vedere economic, n-au constituit o povară pe umerii Turciei. 40% din economie este uh, subterană. Iar acești oameni n-au creat o povară suplimentară. Sigur că este decizia lor uh, dacă rămân sau se întorc, dar s-ar putea avea în vedere și acordarea de cetățenie pentru acești refugiați sirieni. N-ar constitui un dezastru pentru noi. Din Siria am primit circa 300 de mii de curzi și au fost bineveniți. Dar au început să se reîntoarcă în Schengal și, sau în alte locuri din nordul Siriei. Unii, sigur, au mers în Europa. Pentru ca cei care provin din Siria să se poată reîntoarce la casele lor, trebuie ca pacea să fie reinstaurată în Siria. Și Ankara trebuie să susțină procesul de pace și să nu susțină Daesh sau Boko Haram sau Al-Nusra sau alte organizații similare. Poate că susținerea din partea guvernului turc nu este la fel de explicită ca în trecut, dar existența acestor organizații în Siria este datorită susținerii explicite sau implicite din partea guvernului turc. S-au folosit camioane pentru transferul de muniție și de arme peste granița cu Siria. Și ca urmare a transparentizării acestor lucruri și a mediatizării, s-au putut uh, face anumite arestări. Ne ar trebui să uităm, deci, că problema curdă trebuie rezolvată în Turcia, acordul de readmisie trebuie implementat pe deplin, dar toate aceste lucruri țin de stabilitatea necesară în Siria. În Turcia nu suntem slabi și nu suntem lipsiți de mijloace Erdogan nu a fost în măsură să instaureze un regim permanent. Este un lider permanent, dar își bazează regimul pe forță și pe conflict. Da, în Turcia avem probleme cu minoritățile, cu curzii, cu aleviții, dar suntem partea integrantă a națiunii acestei țări și trebuie să ne păstrăm relațiile cu Europa, desigur, Apoi, în ceea ce privește criticile aduse la ceea ce face Erdogan, trebuie să fiți curajoși. Pentru că Erdogan are nevoie de Europa, nu Europa are nevoie de Erdogan. Pentru că 60 până la 70% din populația Turcei susține în continuare aderarea la Uniunea Europeană. Am mai primit și alte întrebări specifice în ceea ce privește situația lei Leizana, Negocierile de aderare cu Uniunea Europeană nu ar trebui oprite, ci din potrivă trebuie promovată eliberarea acestei persoane pentru a cere mai multă democrație, o democratizare a societății. Dacă noi vor trebui să părăsim Parlamentul, va dura ceva timp pentru că vom fi aduși în instanță și uh, probabil vom fi condamnați și Curtea de Casație va trebui să confirme această decizie și va dura ceva timp. Dar dacă o cincime din uh, parlamentari uh, părăsesc Parlamentul, trebuie să aibă loc alegeri anticipate și AKP-ul probabil va deține majoritate. În ceea ce privește legislația antiteror, dacă se modifică legea împotriva terorismului, nu se rezolvă toate problemele, pentru că și în codul penal există prevederi restrictive care includ și prevederi împotriva libertății de exprimare și a libertății presei care de asemenea ar trebui eliminat. Mai avem însă speranță. Uneori, timp, vremurile cele mai sumbre sunt cele în care uh, se apropie, de fapt, uh, dimineața și de aceea cred că putem avea speranță. Se apropie zorii. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule Demirtaș, pentru faptul că ați uh, realizat aproape imposibilul, dat fiind numărul mare de întrebări. Ne-ați confirmat așadar că multe dintre analizele noastre uh, au fost corecte și devin astfel și mai clare. Aș dori să le mulțumesc și interpreților pentru faptul că au avut răbdare cu noi.